Okay, well... Bună ziua și bine ați venit la această reuniune. Vă rog să luați loc. Vă rog să vă așezați. Welcome to this, uh... Bine ați venit la întâlnirea de astăzi. Acum uh, voi vorbi în suedeză și dacă nu știți suedeză și, cred, și nu prea mă miră lucrul ăsta, vă rog să vă puneți căștile. Varsågod! Eh, să trecem acum la primul punct de pe ordinea de zi, de fapt al doilea punct, adoptarea ordinii de zi. Nu există propuneri de modificare a ordinii de zi, așa că propun eh, să o adoptăm eh, așa cum este ea formulată. Punctul 3 se referă la comunicările președintelui. Nu am comunicări astăzi așa că trecem mai departe la următorul punct. Ett eh, ögonblick bara. Okay, eh, punctul 4 Adoptarea proceselor verbale. Dacă nu aveți obiecții și dacă nu veți avea obiecții până la sfârșitul acestei reuniuni, se vor, se vor considera, considera adoptate. Acum, punctul 5. or and you have to excuse me and point, because it's a... Îmi cer scuze. A existat o modificare. Nu prea se potrivesc hârtiile pe care le am și mă cam încurcă. Punctul 5. Uh, Comunicarea președintelui privind recomandările coordonatorilor. Ați primit uh, câte ceva pe această temă, nu? Iar dacă nu există obiecții, le adoptăm și pe acestea. Acum uh, trecem mai departe la punctul următor și predau uh, președinția colegei mele. Uh, Bună dimineața tuturor. Îmi face o deosebită plăcere acum să coordonez uh, voturile pe un raport foarte important pentru această comisie. Este a doua oară când uh, ne ocupăm de acest raport uh, în ultimii opt ani de lucru. Raportul a fost uh, elaborat în mod foarte competent de doamna Eva Britt Svensson, fosta noastră președintă, și a fost dus în plenară de președintele nostru Gustafsson. Să începem acum votul. Toată lumea este pregătită? Amendamentul 4. Îmi cer scuze, vă, vă dau cuvântul uh, în primul rând dumneavoastră, domnule președinte. Am uh, schimbat acum uh, calitatea în care mă aflu la prezidiu și așa cum a spus și doamna președintă, Eva Britt Svensson a fost cea care a elaborat acest raport. Uh, iar eu mă bucur să pot să preiau acest raport uh, la sfârșit, pentru că pe mine mă interesează foarte mult perspectivele de egalitate și am lucrat foarte mult în acest domeniu. Iar metoda fundamentală care a fost aleasă este cea potrivită. Și cred că aceasta este o perspectivă foarte importantă pe care trebuie să o generalizăm în activitățile noastre. Iar această perspectivă trebuie să fie uh, menționată în toate contextele și asta ne va facilita activitatea în domeniul egalității. Au fost depuse câteva amendamente, nu foarte multe, însă cred că toate amendamentele, cu excepția a două dintre ele, sunt acceptabile. pot să fiu de acord cu aceste amendamente, mai ales cu amendamentul 3 uh, și 6 și 7. Apoi, amendamentul 4 și 5 sunt cele cu care nu sunt neapărat de acord, pentru că acestea ne arată că nu înțelegem că există o structură care ține seama de diferențe. Și asta este totuși o viziune învechită și depășită. Și mă refer mai mult la aspectele care țin de competențe. Cred că trebuie ca competențele să fie repartizate în mod egal între femei și bărbați, 50-50. De aceea sunt împotriva amendamentelor 4 și 5. Mulțumesc! Okay, thank you very much. Mulțumesc foarte mult uh, pentru această introducere. Haideți să începem votul cu amendamentul 4. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Se respinge. Să verificăm. Sper că aveți uh, cu toții cartelele de vot. Numai eu nu am dar să mă socotiți și pe mine. Deschid votul. Sistemul nu este pregătit, îmi cer scuze. The vote is closed. S-a închis votul. It is rejected. Se respinge cu 12 la 8. From amendments... De la amendamentul 6. Da, doamna Bastos, vă rog. de la amendamentul 6 putem să votăm în bloc, în blocuri mai scurte. Sunteți de acord? Haideți să... Nu. Nu sunteți de acord. Atunci amendamentul 6 pentru? Împotrivă? Abțineri? Se adoptă. Amendamentul 7 pentru? Împotrivă? Abțineri? Să verificăm. Amendamentul 7. Se deschide votul. she's, and she's voting plus. Madame Bastos. <laughs> you counted it already. Okay, then 24 voted. 24 au votat, 13 pentru, 11 împotrivă, o abținere se adoptă. Trecem acum la amendamentul 8. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Amendamentul 9. Pentru. Doamnă președinte, mă întreb dacă amendamentul nou este admisibil, pentru că nu puteți uh, să cereți un tratament special pentru Comisia FAM în cadrul regulamentului Parlamentului European. Regulamentul Parlamentului se aplică pentru toate comisiile și eu cred că acest uh, amendament trebuie să fie inacceptabil, inadmisibil. Okay. Trebuie să citiți ce scrie acolo, spune doamna Luling. Doamna Luling, vă mulțumesc foarte mult pentru această informare. Noi vorbim despre Comisia AFCO. Acolo se spune că invită Comisia responsabilă să examineze, deci pot să accepte sau nu. La asta se referă acest paragraf. Doamna Luling, poate că ar trebui să vedem dacă și alte comisii vor ca această procedură să fie analizată. Nu puteți uh, să cereți ceva special pentru Comisia pentru Drepturile Femeilor care nu există pentru celelalte comisii. Asta vă spun eu. Da, mulțumesc foarte mult. Trebuie să investigăm această chestiune. Uh, și vedem dacă se votează sau nu. Haideți să votăm acum și după aceea vom vedea dacă este sau nu împotriva regulilor și secretariatul va verifica pentru noi acest aspect. Deci amendamentul 9 se adoptă. Acum amendamentul 10.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 o persoană din uh, grupul socialiștilor nu ar trebui să voteze. Redeschid votul. S-a închis votul. patru au votat, 10 pentru, 13 împotrivă, deci se respinge. Amendamentul 15. Pentru, împotrivă, se adoptă. Să verificăm. Amendamentul 15 s-a deschis votul. S-a închis votul. Și să adoptă. Amendamentul 1 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Amendamentul 2 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Amendamentul 3 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Votul final cu privire la text. Votăm electronic. S-a deschis votul. S-a închis votul. S-a adoptat. 20 pentru, 4 împotrivă. Felicitări! now I go and find my voting card. I I just not Okej, okay, då fortsätter vi mötet. Mulțumesc foarte mult. Continuăm acum reuniunea. Trecem la punctul 7 de pe ordinea de zi. O perspectivă pentru femei în Turcia în anul 2020. Are cuvântul doamna Boscu. Thank you, Chair. Uh, as you know... Mulțumesc, domnule președinte. După cum știți, ultimul meu uh, raport uh, în legătură cu uh, situația femeilor în Turcia datează din anul 2007. Era momentul să prezint o situație actualizată. Impresia mea era că situația femeilor din Turcia se înrăutățește zi cu zi tot mai multe femei sunt ucise. Am făcut cercetări, am organizat audieri publice în legătură cu acest subiect și am mers în Turcia de două ori pentru a analiza situația la fața locului. Am vorbit cu mai multe părți interesate, cu șapte miniștri, printre care și ministrul pentru Uniunea Europeană, ministrul pentru Familie și Politici Sociale, ministrul de Afaceri Interne, ministrul Justiției, ministrul Muncii, Educației și Finanțelor. Am discutat cu mai mulți uh, deputați turci și din partidul uh, din opoziție, partidele din opoziție și am uh, discutat și cu ONG-uri și cu activiști pentru drepturile omului care doresc să combată violența împotriva femeilor și să le găsească în locuri de muncă. Am vorbit și cu sindicatele, am discutat și cu victimele violenței domestice și am discutat și cu femei de succes din mai multe sectoare femei care reprezintă modele pentru fetele din Turcia. În domeniul uh, violenței împotriva femeilor, um, rata foarte mică de um, ocuparea apostolilor de către femei, reprezentare foarte mică a femeilor la nivel local. Multe dintre aceste subiecte sunt precizate în raportul meu, împreună cu câteva recomandări pentru îmbunătățiri. Am identificat și câteva um, evoluții pozitive. S-a umplut mai mult sau mai puțin lacuna uh, Um, dintre uh, egalității de gen în clasele primare. Mm. Se pregătesc uh, legi noi pentru combaterea violenței împotriva femeilor. Această lege este transmisă azi Parlamentului turc și ministerele cooperează bun, bine în acest domeniu. În raport am văzut câteva sugestii, câteva recomandări pentru îmbunătățirea situației în zonele problematice, în special în domeniul violenței împotriva femeilor. Crearea de, adăpost, de adăposturi, um, crearea de um, centre pentru îngrijirea copiilor, oferirea de poziții um, cu jumătate de normă pentru femei. În ceea ce privește politica uh, de uh, combatere a uh, violenței împotriva femeilor, Turcia promovează o politică de toleranță zero în acest sens și uh, evoluțiile sunt pozitive. Am dorit să fac un raport în legătură cu perspectiva privind uh, situația femeilor uh, în 2020 pentru că am avut în, obiectul, în raportul meu câteva obiective. Unul dintre obiectivele strategiei Europa 2020 reprezintă creșterea inclusivă, incluziunea femeilor în, în mai multe domenii. Am făcut cercetări și am constatat uh, că există elemente comune. Guvernul, ONG-urile și partidele din opoziție au spus cu toții că este necesară o schimbare de mentalități pentru ca structura patriarhală a societății turce să se transforme într-o structură bazată pe egalitatea de gen. Acest lucru va fi esențial pentru um, oprirea violenței de gen, creșterea participării femeilor și, uh, în general, acordarea unei mai mari uh, puteri femeilor dorim să schimbăm mentalități. Acest schimb de, această schimbare de mentalitate se poate face prin crearea unui mecanism care să uh, promoveze femeile um, cu o imagine puternică care pot influența uh, fetele din Turcia și punerea în legătură a acestora cu um, tinerele. Trebuie să implicăm și pe bărbații în acest proces de schimbare a mentalităților și cred că acest al doilea aspect uh, Uh, poate fi realizat prin uh, crearea unei campanii pentru crearea unei alianțe a genurilor între cele două sexe. Atât doream să vă spun despre raportul meu. Aștept cu mult interes reacțiile dumneavoastră și uh, sper să cooperăm bine în legătură cu această temă. Vă mulțumesc! Mulțumesc foarte mult! Aveți cuvântul. Îmi pare rău că nu vă, nu vă pot pronunța numele corect, așa încât nu voi pronunța deloc. Vemovici. Szanowni Państwo. Mulțumesc, domnule președinte, dar numele meu e într-adevăr dificil, dar cu timpul poate veți reuși să-l învățați. Doamnelor și domnilor, știm foarte bine că situația femeilor din Turcia s-a îmbunătățit treptat, dar în continuare nivelul violenței față de femei e unul prea mare și e greu să luptăm uh, pentru un lucru pentru care acceptanța socială e scăzută. Schimbările vor veni cu timpul, va dura ceva. Cu toate acestea, vrem să existe sancțiuni drastice împotriva celor care exercită violența împotriva femeilor. Vreau să vă ofer un exemplu unui caz care reprezintă un adevărat punct de cotitură în ceea ce privește uh, crimele de onoare. E vorba de faptul că o fetiță de 18 ani a fost ucisă de fratele ei. De ce? Pentru că aceasta se căsătorise fără binecuvântarea tatălui. În momentul în care căsătoria s-a, a rezultat în divorț, fata a vrut să se întoarcă acasă. A fost întâmpinată de familie uh, în casă, dar numai pentru ca fratele ei să o ucidă mai târziu într-o altă încăpere, din aceeași casă poliția l-a arestat doar pe fă... poliția, mă scuzați, l-a uh, arestat nu doar pe făptaș, ci a arestat-o pe, în, arestat întreaga familie și sperăm că acest caz să fie unul care să dea tonul pe viitor justiției. Pentru că vedem foarte clar care este presiunea manifestată de familie în acest domeniu. De multe ori făptașii sunt și ei victime ale acestei presiuni în cazul crimelor de onoare. Mulțumesc doamnei Boscurt pentru acest raport cuprinzător și multifacetat. Sunt importante în special acele fragmente în care se face un apel direct la Turcia să lupte vizibil împotriva violenței la adresa femeilor și să protejeze femeile. Legea 4320 din Turcia a fost modificată. E vorba de faptul că se dorește a se pune capăt uh, căznicilor aranjate. E important ca fiecare să-și aleagă partenerul de viață. E important să existe acest drept. De cele mai multe ori, uh, presiunea socială e mult prea mare. Trecem acum și la educație. E important ca fetele să meargă la școală și să se pună capăt analfabetismului în rândul acestora. E nevoie de campanii de sensibilizare pentru a demonta stereotipurile. Important ca femeile să joace un rol activ, important în societate. Așadar, educația poate să joace un rol foarte important aici. Discutând despre femeile pe piața muncii, rolul acestora trebuie să fie mai bine subliniat în acest sector. Femeile trebuie să beneficieze de ocupare și trebuie să fie încurajate să-și găsească un loc de muncă, pentru că dobândind un rol social mai important, atunci uh, cu siguranță vor uh, putea beneficia de o serie de avantaje. Există programe în acest sens acum. Așa că e foarte important să facem și noi tot posibilul pentru a îmbunătăți situația femeilor din Turcia. Mulțumesc! Doamna Meissner, mulțumesc, domnule președinte. Eu provin din Germania. Acolo există foarte mulți turci, chiar de a treia generație. Deci uh, turcii reprezintă uh, bucata cea mai mare de persoane cu fond migrant, de migrant. Așa că, iată, turcii au, s-au integrat în cultura noastră occidentală și la nivel familial au atins uh, un Uh, grad ridicat de evoluție. Dar, cu toate acestea, există în continuare cazuri izolate unde nu se înțelege foarte bine care sunt, care ar trebui să fie drepturile femeilor. Așa că și în Germania ziarele anunță uh, mereu uh, crime de onoare. În opinia noastră, nu există niciun pic de onoare în aceste uh, crime, ci vedem că, și vedem că este un fenomen care trebuie combătut. Știu că există turci care condamnă aceste crime și care încearcă să facă ceva împotriva lor. Cu toate acestea, în mintea unora e, nu e nicio problemă să faci o crimă de onoare. Și cred că ar trebui să ne gândim la faptul că Turcia a evoluat diferit în acest sens. Există în Turcia orașe în care lumea a înțeles că e nevoie ca femeile să fie respectate, e nevoie ca femeile să fie integrate, mai ales prin prisma unei potențiale integrări în europeană. Dar există și acele regiuni din Turcia unde lucrul acesta nu a fost bine înțeles. Și e foarte important să avem o abordare țintită diferențiat. Să spunem Turciei că mm, va avea posibilitatea să se integreze în Uniunea Europeană dacă într-adevăr va implementa legile pentru protejarea femeilor. Turcia va, se va integra în Uniunea Europeană dacă uh, fetele nu doar se vor integra în clasele primare, ci vor avea acces și la educație superioară. Dacă nu doar vor beneficia de uh, formare profesională, ci vor avea și un acces la piața muncii. Și pe măsură ce Turcia progresează, va deveni pentru noi un partener, iar acest parteneriat cu siguranță va fi unul benefic de ambele părți. Vreau să vă spun încă un lucru. Există proiecte în Turcia care sunt promovate cu bani europeni. Problema este că guvernul uh, turc nu prea cofinanțează. Deci trebuie să vedem cum putem rezolva și această problemă, mai ales pentru că noi investim în acele proiecte care, în opinia noastră, sunt necesare pentru îmbunătățirea femeii. Așa că guvernul turc ar putea să fie mai proactiv. Raportul e foarte bun și îmi cer scuze că încă nu i-am mulțumit raportoarei. Știu că a fost de câteva ori în Turcia, a analizat uh, lucrurile la fața locului, a luat pulsul situației și cu siguranță nu pot, cu siguranță raportul final va fi unul foarte bun. Nu pot decât să sprijin tot ceea ce uh, conține și să spun că trebuie să activăm pentru femeile din Turcia. Mulțumesc! Doamna Papadopoulou are cuvântul. Sorry. Thank you very much, uh, Chair. Mulțumesc foarte mult, domnule președinte. Am citit cu atenție raportul domnului Boscurt și cred că este unul foarte bun. Doamna Boscur a încercat uh, să noteze care sunt transformările care au avut loc uh, în Turcia și care au loc acum în Turcia în privința legii. Noi vrem să vedem în ce măsură situația s-a îmbunătățit și cred că a ajuns la un nivel oarecum satisfăcător. În ceea ce privește uh, crimele de onoare, uh, eu m-am ocupat de acest subiect uh, în ultimii 20 de ani, am fost și membru al Consiliului Europei și am citit uh, în ultimii ani. Sunt foarte multe chestiuni uh, în legătură cu care uh, Um, trebuie, trebuie să spun că, deși raportarea are o atitudine uh, optimistă, um, nu a insistat suficient în acest raport. Foarte important este să se implementeze legea, să se pună în aplicare. Și nu sunt convinsă că autoritățile turce fac acest lucru în mod corespunzător. Uh, Turcia are o istorie foarte tristă în ceea ce privește crimele de onoare Nivelul violenței împotriva femeilor este uriaș. Um, mariajele aranjate pentru femei foarte tinere de 13-14 ani um, sunt în număr foarte mare și um, cred că și problema răpirilor trebuie să fie inclusă în raport faptul că milioane de femei sunt analfabete, în special în rândul populației kurde, um, este un fapt. Nimeni nu poate nega acest lucru. Aceste femei sunt foarte sărace. Eu am uh, vizitat Turcia în ultimii ani um, ca membra um, Comisiei uh, Parlamentare Mixte UE-Turcia și am discutat cu asociațiile femeilor turce și am discutat și cu asociațiile care reprezintă uh, femeile curde. Nu este suficient să întâlnești oficiali în Turcia, trebuie să te întâlnești și cu reprezentanții asociațiilor, reprezentantele asociațiilor femeilor, pentru că ele cunosc cu adevărat situația de pe teren. Există oportunități pentru o mai bună educare a femeilor. Se menționează că sunt îmbunătățiri la nivelele educației elementare și secundare. Însă foarte important este să vedem câte femei au diplome universitare și câte poziții ocupă ele după ce ab- ă, sunt absolvente ale unei universități. Conform Consiliului uh, Europei, trebuie să existe un adăpost pentru femei la fiecare 50.000 de oameni, cel puțin. Numărul de adăposturi pentru femei în Turcia este foarte limitat, um, având în vedere milioanele de um, femei, um, de milioanele de persoane care există în Turcia. Mă opresc uh, spunând că voi avea foarte multe amendamente la acest raport, pentru că mă voi gândi și la raportul doamnei Omen, uităm uh, din anii trecuți, și de asemenea raportul Consiliului Europei o ultimă observație. Raportul spune că trebuie să să susținem uh, cap, uh, capitolul 23. Eu sunt împotriva acestui uh, capitol. Uh, s-au, uh, inclus, s-au închis negocierile la 8 capitole cu Turcia. Unele dintre capitolele negocierilor nu trec la următoarea etapă a procesului pentru că sunt blocate de Cipru. Și alte capitole nu uh, merg mai departe pentru că sunt blocate de Franța. Treaba noastră nu este să deschidem acest capitol uh, pentru că um, acest capitol 23 um, are multe consecințe la nivel politic, e vorba de o chestiune uh, politică și eu personal sunt împotriva deschiderii acestui capitol. Vă mulțumesc. Doamna Costa are cuvântul. Sì, grazie Presidente. Eh, devo naturalmente eh, riconoscere che... Eh, mulțumesc, domnule președinte. recunosc că doamna Boscurt a prezentat un raport extrem de interesant. Un raport care vorbește despre întâlnirile directe pe care doamna Boscurt le-a avut cu anumite personalități uh, prominente din Turcia. Acest raport trebuie să prezinte corect situația de pe teren. Felicită doamnă Boscur! Ați avut în vedere stabilirea unor uh, analogii cu strategia 2020. Doreați să faceți o analiză politică și eu cred că, într-adevăr, acțiunile noastre pot avea uh, dimensiuni politice. Putem ține cont, uh, bineînțeles, de toate perspectivele care se oferă Turciei și, în special, femeilor turce. Personal doresc să insist asupra a trei chestiuni. Cred că ar fi util să subliniem consolidarea participării femeilor turce la relațiile de parteneriat cu Uniunea Europeană. Există multe capitole doar la parteneriatul cu Uniunea Europeană, există programe care uh, privesc Turcia, e vorba de exemplu de programul de mobilitate a tinerilor, programul de studii, de formare în lumea profesională și cred că Parlamentul European ar putea să insiste ca femeile să joacă un rol sporit în cadrul acestor parteneriate. Cred că aceasta ar putea să fie contribuția noastră la schimbarea mentalităților. O schimbare care să permită femeilor turce să se simtă incluse în perspectiva europeană. Eu am mers la Istanbul și am avut ocazia de a participa la reuniune foarte importantă organizată de Ministrul Familiei și Femeilor, o reuniune cu ONG-urile, cu asociațiile legale și am văzut cu ochii mei um, situația într-adevăr um, autoritățile locale doresc să joace rolul și vor fi tot mai prezente. Uh, am constatat la fața locului că femeile se implică în politica națională turcă și că au anumite preocupări, pentru că și ele observă că opinia femeilor uh, din Europa nu este suficient de solidară cu procesele care au fost uh, precizate. Trebuie să recunoaștem eforturile care s-au făcut până acum um, raportul este bun, dar cred că trebuie să rămânem obiectivi și exigenți în privința anumitor criterii. Nu vrem uh, să fim noi lupul moralist, dar uh, cred că e important să precizăm că și opinia publică de la noi dorește o democratizare mai mare și o legătură mai strânsă cu femeile turce. Un alt aspect care mă interesează uh, este acela al locurilor de muncă pentru femei. Există într-adevăr un procent foarte mic de femei în câmpul muncii. Acest lucru este uh, legat și de absența anumitor servicii de îngrijire a copiilor, de exemplu, și dumneavoastră ați menționat obiectivul de a consolida posibilitățile de uh, lucru, de muncă cu jumătate de normă pentru femei. Cred că eforturile dumneavoastră merg în uh, sensul bun, dar așa cum a spus antevorbitoarea mea, există uh, necesități foarte stringente în privința formării. Mă uimește să constat că femeile nu participă chiar atât de activ la piața muncii Într-adevăr, există o anumită criză economică, dar problemele sunt în mare parte uh, la formarea, în pregătirea femeilor și în modul în care ele se adaptează la piața muncii. Încă un element pe care îl consider important și care cred că trebuie să reiasă din uh, raport este cel legat de uh, căsătoriile aranjate, de crimele de onoare, dar cred că trebuie să insistăm și asupra pluralismului religios. De exemplu, am impresia că femeile care nu sunt uh, musulmane au dificultăți dacă doresc să se căsătorească cu bărbați de altă confesiune. Aș vrea să știu dacă în aceste cazuri uh, există persecuții sau cum, uh, cum coabitează oamenii de religii diferite. Am impresia că s-au făcut pași în sensul greșit. Mulțumesc. Mulțumesc, doamna Crața are cuvântul. Mulțumesc. În primul rând, doresc să o felicit pe doamna Boscort. Iată, de câțiva ani am avut posibilitatea să purtăm o discuție foarte interesantă pe acest raport pentru a vedea cum evoluează lucrurile în Turcia și pentru a vedea unde se află răspunderea noastră politică în acest domeniu. Cred că raportul vine la momentul oportun. Turcia e un stat candidat la Uniunea Europeană. Turcia se confruntă cu probleme speciale și trebuie să le combată în drumul ei către Uniunea Europeană. Trebuie să vedem ce, ce rol pot juca femeile în societatea din Turcia și cum pot fi ele implicate. Iată, avem un semnal clar că trebuie să se mizeze pe democrație, pe respectarea drepturilor omului și pe respectarea principiilor de bază pe care noi le-am prestabilit în domeniul protecției drepturilor omului, mai ales în țările avansate. În țările avansate, uh, aceste drepturi sunt, sunt respectate, în țările mai puțin avansate nu. Trebuie să facem trimitere la faptul că Turcia s-a obligat să respecte statul de drept, să respecte drepturile omului și acele principii de bază care stau la uh, care sunt valabile în Uniunea Europeană. Dată fiind primăvara arabă, Turcia poate să-și asume rolul de model în regiune. Am avut posibilitatea să particip la o delegație de observare electorală în Turcia. Am avut posibilitatea să discutăm cu diferitele părți implicate. Mereu și mereu se exprimă dubii față de posibilitatea ca Turcia să-și asume într-adevăr uh, rolul de model pentru cei din jur. se spune că, din anumite puncte de vedere, Turcia nu e atât de evoluată pe cât s-ar crede în acea parte a lumii. Trebuie să transmitem un mesaj Turciei și nu numai în ceea ce privește modernizarea, drepturile femeii și așa mai departe. Având în vedere posibilitatea ca Turcia să fie un model, într-adevăr, aceasta trebuie să-și asume anumite principii, să-și asume respectarea lor. Oricum, e vorba de o răspundere dublă aici. Sigur că e vorba de, în primul rând, de emiterea de legi, asta e o parte a răspunderii, dar în al doilea rând e vorba și de implementarea celor legi. E foarte bine că se emit legi, dar problema este că trebuie să ca acestea să fie, aceste legi să fie însoțite și de o schimbare a mentalității. Trebuie să salutăm faptul că Turcia într-adevăr emite legi, dar trebuie să criticăm modul în care uneori acele legi sunt implementate. De ce se întâmplă asta? Nu sunt dotate suficient autoritățile de poliție și uh, judiciare? Nu sunt uh, solicitate suficient uh, asociațiile civile cu privire la modul în care drepturile femeii trebuie respectate? Și apoi mă refer și la rolul Comisiei Europene. Vreau să știu dacă Comisia într-adevăr monitorizează implementarea programelor. Vreau să știu dacă există o cooperare strânsă cu autoritățile din Turcia. Eu cred că Comisia Europeană ar trebui să tragă o linie și să facă un bilanț cu privire la pașii efectuați de Turcia până acum. După aceea trebuie să vedem cum funcționează statul în sinea sa, să vedem uh, în ce măsură este implicată biserica, în ce măsură joacă aceasta un rol politic. Trebuie să vedem de asemenea în ce măsură poate fi implicată biserica astfel încât să poată fi implementate legile laice emise de stat. Și biserica poate să se implice pentru o îmbunătățire a egalității de gen. Iar noi, în abordarea noastră, trebuie să fim puțin mai atenți. Nu trebuie să ne axăm doar pe exemplele pozitive, să luăm cazul femeilor uh, din mediul academic, femeilor cercetătoare, femeilor implicate activ în piața muncii. Acestea sunt femeile care trăiesc la oraș. Să nu uităm cum arată situația femeilor în uh, comunitatea curzilor. Avem Dragi colegi, un stat candidat la Uniunea Europeană trebuie să ne asigurăm de faptul că drepturile femeilor sunt respectate pretutindeni în toată țara. Oricum, țin să-i mulțumesc doamnei Boscurt pentru efortul întreprins. Trebuie să ne axăm sigur pe transmiterea un mesaj pozitiv, dar acest mesaj trebuie să fie marcat și de anumite impulsuri care sunt necesare um, aici. Mulțumesc! Doamna Matera are cuvântul. Grazie, Presidente. Come già la relatrice ha sottolineato... Mulțumesc, domnule președinte. După cum a subliniat deja doamna raportor și după cum au spus și colegii mei, e clar pentru toată lumea că situația femeilor din Turcia nu s-a schimbat, nu s-a îmbunătățit deloc. Dacă analizăm datele șocante care au rezultat dintr-un raport din 2009, vedem că diferența de salarizare între femei și bărbați din Turcia a reprezentat o mare, mare problemă. Turcia s-a aflat pe locul 129 din 140 de țări. Iar în ceea ce privește implicarea femeilor în politică, situația e și mai gravă din uh, consiliile, locale, din consiliile locale au o femeie pe post de primar. O întreb pe doamna Boscurt, care a fost uh, foarte atentă în activitatea sa și care a fost foarte activă în contactul întreținut cu femeile din Turcia. Ce se poate face aici? Poate că am putea sugera ideea unor cote roz în campaniile electorale, unor cote pentru femei. Poate că am putea face un schimb de bune practici. Ne uităm cu câteva zile în urmă și vedem că au avut loc alegeri în Polonia. Rezultatul a fost remarcabil. Femeile de pe listele de vot um, s-au bucurat de atenția cuvenită pentru că au existat niște cote impuse. Nu mi-am ascuns niciodată opiniile personale cu privire la aceste cote. Cred că ar trebui să facem mult mai multe pentru ca femeile să fie mai bine reprezentate în sfera politică și în Turcia, fiindcă acel procent de 1% e de-a dreptul flagrant. Vă mulțumesc! Mulțumesc, spune președintele. Doamna Thompson are cuvântul meget for den her øh, rapport. Øh, jeg synes øh, tit, vi har en diskussion her i udvalget om kvaliteten af rapporter. Men jeg synes, kvaliteten af det... Mulțumesc, domnule președinte. Adesea discutăm în cadrul comisiei noastre despre calitate, iar calitatea acestui raport e remarcabilă. Doamna Boscurt a fost cât se poate de activă. A mers în Turcia, la fața locului, a situația și E foarte important să fie întreprinse asemenea activități, mai ales dacă dorim să influențăm Turcia. Sunt impresionată de calitatea acestui raport. Problema ilustrată e extrem de sensibilă. Discutăm, spre exemplu, despre căsătoriile aranjate, căsătoriile forțate. Știm că acestea reprezintă o mare, mare problemă. Reprezintă o problemă și pentru țările cu un număr crescut de migranți din Turcia. Mă bucură faptul că se face trimitere la acele puncte, la acele capitole unde Turcia a înregistrat progrese. Există foarte multe țări uh, care oferă programe educaționale cu cursuri referitoare la tratamentul egal al cadrelor didactice. Și cred că Turcia poate să învețe aici, de la noi. Mai sunt, al, mai sunt câteva observații pe care doresc să le fac astăzi. Vreau să mă refer la forțele polițienești. Mă îngrijorează faptul că există în continuare diferențe aici, la fel și în domeniul politic și cred că prin cote am putea rezolva problema. De asemenea, și prezența femeilor în sindicate este foarte redusă. Acest fapt ne îngrijorează. În Danemarca, spre exemplu, noi avem femei în uh, sindicate, dar și în patronate. Avem 40% femei um, în Danemarca, mă scuzați, există o tradiție pentru asta. Știu că avem uh, 40% 40% um, din, asocia- din, aso- 40% din membrii asociațiilor de afaceri sunt femei. Trebuie să privim Turcia ca un stat candidat și trebuie să discutăm prin prisma aderării întotdeauna. Mrs. Mulțumesc, doamna Clas, cuvântul. Mulțumesc. Mulțumesc, domnule președinte. Eu cred că e momentul oportun pentru a avea un asemenea raport. E important să abordăm problema așa cum se cuvine și să punem degetul pe rană pentru că la urma urmei Turcia e un stat candidat. Discutăm despre faptul că în continuare se poartă negocieri de aderare cu Turcia și noi avem mereu o atitudine diplomată. Oare nu suntem prea moderați în abordarea noastră? Oare nu suntem prea diplomați? Pentru că cu alte țări, cu siguranță am fi puțin mai duri. Și cred că în această comisie trebuie să ne preocupe această chestiune. Ar trebui să fim puțin mai critici. Haideți să vedem ce se stipulează la punctul 8. Solicităm, uh, solicită Guvernului Turciei să adopte o politică de toleranță zero față de violența împotriva femeilor. Nu e o solicitare asta, e de fapt o regulă pe care trebuie să o impunem Turciei. E o chestiune de principiu. Uh, noi ne declarăm clar împotriva violenței la adresa femeilor. Și cred că ar trebui să avem o abordare puțin mai directă, puțin mai concretă. La 13 se spune, solicită guvernului Turciei să incrimineze căsătoriile forțate. E clar că există această solicitare, dar înainte de a face o asemenea solicitare trebuie să stipulăm și alte precondiții. Pentru că la urmă, urmei totul pornește din școală, de la educație. Nu trebuie să ne axăm strict pe femei. Din experiența noastră știm că avem succes doar dacă confruntăm uh, dar dacă îi punem și pe bărbați să se confrunte cu aceleași uh, probleme, pentru că aici avem o situație de patriarhat. Și la ce bun să pregătim femeile dacă în uh, familie tatăl este cel care dictează ce se întâmplă? ar trebui să spunem la un anumit punct că băieții și fetele trebuie să beneficieze de o educație în vederea egalității de gen. Trebuie ca băieții și fetele să crească într-un asemenea mediu. Și putem să modificăm programa școlară în acest sens, astfel încât să avem rezultatul dorit. Căsătoriile forțate foarte rar ajung în instanță. Foarte puțini sunt cei care au curajul să ajungă în instanță împotriva propriei familii, împotriva voinței impuse de familie în cazul unei căsătorii forțate. Deci trebuie să facem mult mai multe. De aceea v-aș încuraja să avem o atitudine mai critică pentru că acest raport este foarte, foarte sensibil. Și eu cred că de data aceasta comisia noastră poate într-adevăr să transmită un mesaj, dar pentru a face asta trebuie să punem degetul pe rană și să facem ca acest raport să fie puțin mai ferm. Mulțumesc! <clears throat> eu alla Mulțumesc! Vă mulțumesc tuturor pentru aceste observații extrem de utile și de interesante. Înainte de a-i da cuvântul doamnei Boscurt pentru concluzii, vreau să uh, ofer ocazia și comisiei să se exprime. Domnul Macri. Thank you, Chairman, and good morning to Bună dimineața, domnule președinte. Bună dimineața tuturor. Acesta este un subiect foarte important pentru procesul de aderare a Turciei și o chestiune importantă și pentru modul în care este percepută Turcia în statele membre. Aș vrea să spun uh, în acest sens că împărtășim uh, în mare parte analiza făcută de doamna Boscurt cu privire la cele patru subiecte importante, la cele patru domenii în care trebuie făcute mai multe progrese. În primul rând, ocuparea forței de muncă, în al doilea rând, educație, în al treilea rând, reprezentare politică și în al patrulea rând, prevenirea violenței împotriva femeilor. Dezbaterea de astăzi a fost una foarte aprinsă și uh, a fost uh, o discuție foarte pozitivă. Ideea este că aceste probleme nu sunt abordate cu ușurință, necesită timp pentru a fi rezolvate. Însă cred că trebuie să ne uităm și la mixul de date pe care le avem la dispoziție. În acest sens avem impresia că raportul uh, doamnei raportoare uh, evidențiază anumite aspecte pozitive, dar pune accentul și pe aspectele în care factorii de interes din Turcia trebuie să facă mai multe eforturi astfel încât legislația să fie transpusă în realitatea politică și socială. Aș putea să revin mai târziu dacă veți avea întrebări specifice, dar deocamdată mă voi opri aici. Mulțumesc! Mrs. Papadopoulou. Doamna Papadopoulou. Am o întrebare pentru reprezentantul Comisiei. Nu știu, poate că a fost o problemă, dar spuneați că problemele nu sunt ușor de abordat, dar problemele despre care vorbim noi sunt foarte precise. Căsătorii forțate pentru femei care sunt foarte tinere, crime de onoare care sunt, care durează de foarte mult timp și, din păcate, nu există uh, statistici foarte clare. Dar dacă vă uitați în diferitele rapoarte, se vorbește despre foarte multe lucruri concrete. Și vreau să-mi explicați de ce spuneți că aceste probleme nu sunt ușor de rezolvat, pentru că sunt probleme care durează de decenii este esențial ca Comisia să își asume o poziție foarte fermă. Dacă vă uitați la raportul doamnei Omen de anul trecut și de acum doi ani, există mai multe paragrafe pe această temă. Dacă noi nu avem o poziție foarte fermă și foarte dură și dacă nu întreprindem acțiuni solide, vom discuta aceste probleme și multe decenii de acum înainte și nu este corect pentru că dacă vrem ca Turcia să adere la Uniunea Europeană, Turcia trebuie să facă îmbunătățiri nu doar la nivel legislativ, ci și la nivelul aplicării și îndeplinirii obligațiilor față de Uniunea Europeană. Și nu vedem uh, astfel de mm, îndepliniri ale obligațiilor. Turcia este obligată să semneze protocolul, dar nu a făcut-o. Și cu țara mea, Cipru, nu a făcut acest lucru. Și atunci, uh, ce vă face să credeți că chiar dacă și-ar schimba legislația și-ar face modificări, vor face ceea ce sunt obligați să facă pentru a deveni membri a Uniunii Europene? Aș vrea un un răspuns foarte clar. Domnul Macridis, vă rog. Mulțumesc pentru această întrebare. Am să vă dau un exemplu Există o lege privind protecția familiei care a fost adoptată în 98. Aceasta a fost modificată în 2007 pentru a extinde sfera de implementare. Acum am citit în ziare că aceasta va fi modificată în continuare pentru a extinde și mai mult sfera de aplicare. Vom, ne vom uita exact care sunt aceste amendamente legislative. Uh, Spuneam că problemele nu sunt ușor de rezolvat, în sensul că uh, nu este suficientă adoptarea unei legislații și implementarea acesteia la nivel administrativ și judiciar. Toate acestea necesită și un proces de transformare socială. Acest proces nu se poate face peste noapte. De aceea am spus că trebuie să vedem care este dinamica acestui proces și trebuie să încurajăm procesul. Trebuie să-i încurajăm pe toți factorii de interes din Turcia care vor să facă transformări trebuie să încurajăm cooperarea între autorități și societatea civilă și cooperarea în interiorul Parlamentului, astfel încât să se obțină rezultate cât mai curând posibil. Noi uh, realizăm uh, monitorizări ale situației din Turcia, și avem o imagine clară a situației uh, în raportul de progres. Următorul raport de progres va fi publicat chiar mâine și credem că acesta va oferi o imagine destul de clară a situației femeilor și egalității între genuri în Turcia. Asta vroiam să spun. În sensul că nu este doar o chestiune de adoptare a legislației, nu este doar o chestiune care ține de sistemul administrativ sau judiciar, ci și o problemă care ține de schimbarea mentalităților și transformarea socială. Și cred că doamna Boscurt menționează toate aceste aspecte în raportul său. Mulțumesc! Mulțumesc uh, foarte mult pentru aceste răspunsuri. În încheiere îi dau cuvântul uh, doamnei raportor. Vă rog. Mulțumesc uh, foarte mult. În primul rând aș vrea să le mulțumesc uh, colegilor pentru feedback și pentru sprijin și aș vrea să comentez cu privire la câteva dintre observațiile făcute de colegi. Mă bucură foarte mult uh, sprijinul pentru această politică cu toleranță zero, pentru că este esențială pentru a combate violența împotriva femeilor. Raportul meu nu se referă la lege, ci la punerea în aplicare a legii și la transpunerea acesteia în realitate. Cred că acest lucru reiese foarte clar din raportul meu. Apoi există acea problemă a crimelor de onoare care a fost menționată de doi dintre colegi. Cred că ar trebui să includem ceva mai specific în raport pe această temă și aștept uh, cu nerăbdare să colaborăm pentru a elabora un astfel de paragraf. Apoi uh, s-a pus problema bugetului. Uh, da, doamna Meissner a vorbit despre această temă. Acesta este exact motivul pentru care m-am adresat Ministrului de Finanțe pentru că sigur că putem să facem niște legi extraordinare și putem să elaborăm strategii și planuri de acțiune extraordinare, dar dacă nu avem buget, n-am făcut nimic. Apoi, uh, ministrul m-a asigurat că banii necesari uh, pentru combaterea violenței vor fi puși la dispoziție. Și cred că acest lucru este foarte important de subliniat. Și anume că în Turcia, în momentul de față, există o tendință foarte puternică de combatere a violenței. Nu doar pentru că Europa dorește să facă acest lucru. Sigur, pentru noi este esențial ca Turcia să facă ceva în acest sens, dar și pentru că societatea turcă s-a săturat de atâta violență și cere guvernului să facă ceva în acest sens. Și cred că trebuie să reținem aceste aspecte. Apoi s-a discutat despre educație. Nu este vorba doar de educație la nivel universitar, așa cum spunea Brita. Uh, la nivel universitar uh, există foarte multe facultăți și acolo sunt mai multe fete decât uh, bărbați, deci acolo am câștigat teren. Dar problema este cu pregătirea profesională. În Turcia există o lipsă de educație vocațională, nu doar pentru femei, ci și pentru bărbați în general. Cred că situația trebuie îmbunătățită în Turcia, în special pentru femei. Nu am menționat acest lucru în raport din cauza lipsei de spațiu. Dar, de exemplu, pentru femeile care sunt în adăposturi ar trebui să avem programe. Am vizitat foarte multe adăposturi și acele femei mi-au spus de fiecare dată că vor să muncească, că vor să fie pe picioarele lor și să aibă grijă de copiii lor și vor să învețe o meserie, astfel încât să poată munci. Există mai multe proiecte în acest sens, dar bineînțeles acestea trebuie să fie uh, mai uh, extinse la o scară mai largă pentru a promova independența femeilor față de soții lor, pentru că această independență financiară este mm, importantă și din punctul de vedere al combaterii violenței. Oricum, din raportul meu reiese clar că vreau să, să existe acolo tot mai multe adăposturi pentru femei. În, de exemplu, să atunci când există mai mult de 50.000 de locuitori, trebuie să existe un adăpost. Deocamdată lucrurile nu stau așa. Am discutat despre acest lucru cu Ministrul de Justiție și cu Ministerul de Interne și mi-au spus că vor elabora o nouă lege pentru a construi astfel de adăposturi, pentru că, având în vedere populația Turciei, ar trebui să existe aproximativ 200 de adăposturi și lucrurile nu stau deloc așa astăzi. Așadar, sunt foarte multe de făcut uh, în momentul de față. Apoi s-a vorbit despre capitolul 23 și cred că acesta este esențial și asta din cauza valorilor fundamentale. Dacă noi uh, vrem la nivel european să avem o influență asupra Turciei, trebuie să discutăm despre drepturile fundamentale la nivelul Comisiei Europene. Acestea, acestea nu sunt blocate din cauza protocolului adițional. Aceasta este o informație greșită. Situația este blocată din cauza situației cu Ciprul. Cred că, din acest punct de vedere, femeile din Turcia merită o îmbunătățire a drepturilor fundamentale. Și cred că acesta este un aliniat foarte important din raportul meu. În ceea ce privește femeile în politică, Colega mea Silvia Costa și doamna Matera au vorbit despre acest aspect. Așa este. Acestea au fost esențiale. La ultimele alegeri procentul este de 14%, ar trebui să fie mult mai ridicat și contactele între Uniunea Europeană și Turcia uh, pot fi uh, utile. Doamna Crața a menționat un lucru foarte important și anume că Turcia poate să fie un, să fie un model pentru țările arabe în ceea ce privește drepturile femeilor. Susțin această idee și sunt de acord că aceasta poate contribui la îmbunătățirea situației femeilor din aceste țări. Doamna Thompson a vorbit despre căsătoriile forțate și, uh, ca să fiu mai exactă, aceste căsătorii forțate nu sunt permise în Turcia dar uh, nu sunt incriminate prin codul penal. Iar acum vrem să introducem această infracțiune în codul penal și este un pas înainte foarte important. Pot să vă spun uh, o poveste pe care am auzit-o de la ONG-uri. La un moment dat, uh, o femeie a fost forțată să se căsătorească cu un bărbat, a fost forțată de familia ei, ea nu vroia să se căsătorească. Uh, Apoi, a aflat că căsătoriile forțate nu sunt permise și că se poate duce în instanță după căsătorie pentru anularea căsătoriei respective prin prisma faptului că a fost forțată. Și uh, ea știa lucrul acesta și s-a dus la părinții ei și le-a spus puteți uh, să mă forțați, dar mă voi duce în instanță ca să anuleze această căsătorie. Deja faptul că știa acest lucru era foarte important. Deci uh, incriminarea acestei infracțiuni este importantă, dar și informarea femeilor cu privire la drepturile lor. Apoi s-a vorbit despre femeile din estul Turciei, care necesită o atenție deosebită, pentru că foarte multe femei au drepturi, dar nu și le cunosc. În ceea ce privește sindicatele, acestea sunt un motiv de îngrijorare este foarte greu în Turcia să, să devii membru al unui sindicat și mai ales pentru femei sunt tot felul de probleme pentru a deveni membri, pentru că diversitatea în sindicate nu este o realitate, nu este respectată. În ceea ce privește educația, s-a vorbit și despre rolul educației pentru băieți și eu uh, fac un apel în raportul meu pentru a include și fetele și băieții în uh, în această educare privind uh, alin, această alianță a genurilor. Deci femeile și bărbații trebuie să lucreze împreună și și în uh, sistemul de educație trebuie să se pună accentul pe formarea băieților în privința egalității de gen. Atât am avut de spus, acum aștept cu interes să lucrez cu colegii și le mulțumesc pentru observații. Okay, uh, okay, please. Very, very short, correct. Aveți cuvântul scurtă corectare vreau să fac. Deschiderea capitolului 23 nu este o chestiune bilaterală, pentru că Ciprul și Turcia nu au relații bilaterale. Turcia nu recunoaște Ciprul și nu dorește să aibă nicio discuție și nicio relație bilaterală cu acest stat. Problema este una între Uniunea Europeană și cele 27 de state membre nu între Turcia și Cipru. Vreau să clarific acest lucru și am un uh, document de uh, fundamentare din parte de la Uniunea Europeană care arată clar că nu e vorba de o problemă între Turcia și Cipru, de rezolvat între Turcia și Cipru. Președintele, mulțumesc doamnă Boscut, pentru acest raport. Le mulțumesc tuturor celor care au participat la discuție. În ceea ce privește calendarul, depunerea amendamentelor se va face până la 18 octombrie la ora 12, termenul limită de depunere a amendamentelor, așadar. Comisia competentă pe fond va vota în 21-22 noiembrie și în plenară din ianuarie 2012 se va vota acest raport. Închidem acest punct. Trecem la următorul punct, și anume punctul 8, statutul societății cooperative europene în legătură cu participarea lucrătorilor. Îi voi da cuvântul doamnei raportoare, doamna Estrela. Aveți cuvântul. Mulțumesc, domnule președinte. Acest raport este destinat Comisiei de Ocupare, care este comisia competentă pe fond. E un raport foarte scurt, cu doar 5 puncte. Aceste 5 puncte se concentrează însă, în opinia mea, pe problemele esențiale. Multe femei uh, aleg să înființeze cooperative pentru a uh, își uh, satisface nevoile socioeconomice și pentru a-și satisface nevoia de a fi antreprenori și de a produce bunuri pe care să le poată vinde. Doresc pur și simplu să se implice în mediul de afaceri. Aceste cooperative sunt gestionate pe criterii democratice, pe principii democratice, și valorile lor sunt uh, valori precum asistența reciprocă, responsabilitatea, egalitatea și solidaritatea. Acestea sunt valorile care stau la baza funcționării societăților, societăților cooperative. Oamenii sunt în centrul societăților cooperative și persoanele pot decide democratic ce strategii să urmeze pentru a-și atinge obiectivele, fie că sunt obiective sociale, culturale sau economice. Societățile cooperative au uh, satisfăcut, au răspuns nevoilor practice și strategice ale femeilor. Chiar dacă uh, ele sunt formate atât din bărbați cât și din femei. În cadrul societăților cooperative, bărbații și uh, femeile lucrează împreună în mod eficient, în condiții de egalitate. Angajații, femei sau bărbați ale societăților cooperative își pot câștiga existența și um, pot face contribuții la serviciile sociale, se pot bucura de serviciile sociale, își pot cumpăra o locuință și așa mai departe. Acestea sunt aspectele pozitive, însă întotdeauna există și reversul medaliei. Problema este că societățile cooperative sunt um, doar um, la suprafața societății. Ele reflectă punctele în care există egalitate. Însă, în continuare, femeile sunt discriminate Uh, atunci când e vorba de pozițiile de conducere din cadrul societăților cooperative. Aceste posturi sunt în continuare dominate de bărbați. Avem acum oportunitatea de a promova egalitatea de gen atunci când e vorba de luarea deciziilor în cadrul societăților cooperative. Noi încercăm să stabilim un echilibru între cele două sexe și să ne asigurăm că mai multe femei fac parte din comitetele de conducere și din uh, grupurile de negociere din cadrul societăților cooperative. Avem câteva informații în legătură cu societățile cooperative din statele membre. Majoritatea angajaților sunt, de fapt, femei. Însă, la conducere, femeile nu sunt reprezentate în mod egal cu bărbații. Comisia Europeană a prezentat uh, un studiu cu ultimele date comparative care ne ajută să înțelegem mai bine gradul în care femeile sunt implicate în societățile cooperative la nivelul Uniunii Europene. În raportul meu, în avizul meu, uh, am făcut apel la comisie și am recomandat comisiei să continue aceste eforturi. În anumite state membre, societățile cooperative sunt organismele cele mai importante pentru producerea și furnizarea serviciilor. Sunt jucători foarte importanți în economiile anumitor state membre. Sunt organizații foarte importante și mari. În anumite regiuni și comunități locale, societățile cooperative sunt foarte importante și furnizează um, programe de pregătire atât pentru bărbați și pentru femei. Dincolo de uh, productivitatea economică um, și de beneficiile sociale pe care le au aceste societăți cooperative, uh, ele joacă și alte roluri, de aceea vreau să subliniez importanța acestui sector. El poate aduce o contribuție importantă în lupta pentru obținerea de drepturi egale pentru femei. Cu această directivă 2003-72, noi dorim să ținem neapărat cont de aspectele legate de gen atunci când discutăm problema societăților cooperative unele state membre nu au implementat această directivă 72 în mod corespunzător atunci când se încearcă opțiunea de drepturi egale între bărbați și femei și participarea um, proporțională a femeilor în, uh, conducere, în, în grupurile de conducere și în grupurile de negociere din cadrul societăților um, cooperative. Noi dorim ca această directivă să fie implementată cum se cuvine în privința egalității de gen în statele membre și este sarcina Comisiei să se asigure că această directivă se implementează așa cum trebuie. Directiva 72 pe 2003, după cum am spus. Și vrem să ne asigurăm că și reglementările privind societățile cooperative sunt respectate și implementate în mod adecvat. Mulțumesc foarte mult, spune domnul președinte. Aveți acum cuvântul Doamna Nicolai, aveți cuvântul. Thank you, Chair. First of all, I want to... Mulțumesc, domnule președinte. Doresc să o felicit pe doamna Estrela pentru acest um, aviz. Este foarte bine um, redactat, nu am nimic de adăugat, dar vreau să precizez două chestiuni. Este o realitate că nu există echilibru între um, conducerea acestui tip de instituții Uh, și angajați. Dar dacă considerăm că persoana potrivită pentru această funcție este o femeie, uh, de multe ori femeia nu primește postul chiar dacă este uh, potrivită pentru el. Există state membre în care există o, pro, o tradiție de promovare a egalității de gen, dar nu este valabil acest lucru în toate statele membre. Uh, de asemenea, noi dorim ca femeile să fie prezente în uh, antreprenoriat mai mult. Un lucru bun, dar cred că lupta pentru poziția de lider, de conducere, trebuie să um, fie susținută și um, de către comisie prin supraveghere. Și um, cred că este necesară și o supraveghere din partea statelor membre. Nu am niciun amendament și susțin într totul acest raport. Sorry. <laughs> Eh, ordet går nu till eh, Mrs Costa. Eh, ringrazio molto mm, la relatrice. Doamna Costa, aveți cuvântul. Și eu doresc să-i mulțumesc doamnei raportoare pentru că ne-a prezentat mai multe elemente esențiale, în opinia mea. Două chestiuni doresc să readuc în discuție. Am participat recent la o reuniune a coordonatorilor, um, coordonatoarelor din uh, societățile cooperative italiene. Și cred că ar fi util să solicităm să se uh, consolideze susținerea acordată și susținerea acordată femeilor care joacă un rol de coordonare în cadrul federațiilor uh, societăților cooperative naționale. Cu alte cuvinte, constatăm că femeile joacă un rol foarte important, că ele sunt foarte prezente în acest sector, pentru că în multe societăți cooperative, federațiile naționale au um, numit coordonatoare femei care lucrează în aceste societăți, care fac propuneri foarte interesante. Și cred că ar fi foarte important ca și noi să subliniem faptul că trebuie să valorificăm rolul femeilor um, care coordonează societățile cooperative. În al doilea rând, s-a făcut o analiză a societăților cooperative italiene și a arătat că femeile joacă un rol tot mai important și că societățile cooperative sunt sectorul cel mai puțin afectat de criză. Acest sector creează în continuare locuri de muncă pentru femei. Deci cred că ar fi bine să insistăm pe lângă Comisia pentru Ocupare uh, pentru a ține cont de această analiză. Pentru că uh, lumea cooperării, lumea acestor societăți cooperative uh, face față foarte bine șomajului și furnizează locuri de muncă uh, pentru femei în număr foarte important. Un alt element este esențial să se constate că aceste femei care joacă un rol uh, important în societățile cooperative sunt prost reprezentate în anumite um, organisme, precum, de exemplu, um, grupurile speciale de negociere. Uh, Așa cum s-a spus, mai multe state membre nu au respectat directiva 72. Aș vrea să știu care sunt acele state membre care nu au uh, aplicat uh, în mod adecvat uh, această directivă. Și aș vrea să fim mai bine informați în legătură cu această chestiune. Și ultima observație pe care doresc să o fac. Ar fi foarte interesant să solicităm poate că trebuie să sesizăm uh, biroul, coordonatorii și să solicităm să se acordă mai multă atenție urmăririi rezoluției din 2009, uh, rezoluția adoptată de uh, Parlamentul European referitor la economia socială, la cooperare, pentru că aceste societăți cooperative țin de economia socială. În acel raport am cerut Comisiei și statelor membre să integreze cooperarea socială în toate politicile economice și în toate politicile care permit uh, crearea de locuri de muncă. Cred că s-a uitat lumea de această rezoluție și cred că trebuie să insistăm mai mult asupra ei. Vă mulțumesc! Mulțumesc! Doamna Crața are cuvântul. Mulțumesc, domnule președinte. Susțin întru totul ceea ce S-a spus deja, susțin întregul aviz al doamnei Estrela, precum și spusele colegilor mei. E foarte important să nu cădem aici într-o capcană, să nu spunem că uh, nu sunt femei în cooperative. Există societăți cooperative cu femei, există și societăți cooperative unde există doar femei și vrem întotdeauna ca acestea să fie promovate. De asemenea, ne mai dorim ca femeile să fie reprezentate în mod egal la toate nivelurile. Iar pentru a face acest lucru, avem nevoie de date calitative și cantitative pentru a face un bilanț și pentru a vedea dacă statele membre care au cea mai mare problemă cu implementarea directivei și a regulamentului nu pot să rezolve cumva aceste probleme. Trebuie să vedem care sunt cauzele care stau la baza neimplementării. Trebuie să vedem de ce femeile nu sunt atât de active pe cum ne-am dori. Și în acest context trebuie să vedem ce rol joacă autoritățile naționale. Își asumă rolul de a informa femeile? Uh, informează, le informează pe femei cu privire la rolul pe care trebuie să și-l asume, date fiind reglementările europene? Și în acest mod putem să consolidăm rolul femeilor în societățile cooperative. Nu mai am nimic de adăugat. Poate doar câteva clarificări uh, din partea grupului meu politic. Pentru că e vorba despre necesitatea uh, de a obține un bilanț atât calitativ cât și cantitativ în baza căruia să lucrăm. Și în același spirit spun că avem nevoie și de o metodă de lucru. Acest uh, element e extrem de vizibil, uh, mai ales la nivelul metodei. Avem nevoie de o metodă, avem nevoie de un plan de acțiune care să sprijine cooperativele, care să sprijine autoritățile naționale responsabile de acestea și care să vizeze o implementare corectă a actelor normative europene. Mulțumesc. Înainte de a da cuvântul raportoarei pentru concluzii, permiteți-mi să întreb comisia dacă dorește să intervină. Nu știu exact cine ar putea interveni, poate că avem totuși un reprezentant al comisiei care dorește să spună ceva. Vă rog. First of all... Mulțumesc, domnule președinte. În primul rând, dorim să plasăm acest raport într-un context mai amplu. Directiva este una care vine în completarea statutului cu privire la societatea cooperativă europeană. Vom uh, face un raport cu privire la acest statut și în același timp vom analiza dacă e nevoie să amendăm directiva. În al doilea rând, acest raport trebuie plasat în contextul în care ne aflăm în plin proces de revizuire a directivei privind societățile, întreprinderile europene. În iulie, Comisia a efectuat consultări cu partenerii sociali pentru a vedea um, în ce măsură e nevoie de o revizuire. Și avem așadar două acte normative uh, societatea privind societatea cooperativă europeană și privind întreprinderile europene, dar e vorba de acte normative cu caracteristici similare. Și problemele cu referire la un tip de societate se reflectă și în problemele cu care se confruntă celălalt tip de societate. Veți constata din raportul Comisiei Europene că ne lipsește experiența necesară în uh, tratarea problemelor societăților cooperative europene, fiindcă sunt foarte puține societăți. În raport sunt menționate 17 cu 32 de lucrători. Așa că trebuie să privim uh, această problemă în lumina acestui fapt. Vom lua foarte în serios sugestiile făcute de această comisie. În raport se sublinează care sunt statele membre care nu au implementat corect uh, prevederile cu privire la egalitatea de gen. E vorba de Franța, Luxemburg, Malta, România și Slovacia. Dar, după cum vă spuneam, aici ne referim strict la societatea cooperativă europeană, nu ne referim la cooperative în general. Vom analiza îndeaproape sugestiile făcute de această comisie și vom analiza, desigur, și întregul raport care va veni de la Comisia pentru Ocupare. Vă mulțumesc foarte mult! Da, într-adevăr, um, ne bucurăm că ați intervenit. Mai dorește și celălalt reprezentant al Comisiei să spună ceva? Văd că nu. În acest caz, vă mulțumesc! Dau cuvântul încă o dată doamnei Estrela pentru concluzii. Mulțumesc, domnule președinte. Vreau să mulțumesc tuturor celor care au participat la această dezbatere. Mulțumesc pentru comentariile făcute, mulțumesc pentru observații. V-ați adus într-adevăr contribuția la acest aviz. Sunt de acord cu, uh, cu comentariile făcute, le voi analiza și le voi transpune în niște amendamente. Am și eu câteva idei uh, de um, amendamente, deci voi face amendamente la propriul meu raport. Mulțumesc Comisiei pentru informația oferită. Iată, Comisia a făcut referire și la alte inițiative care sunt strâns legate de acest dosar. De asemenea, Comisia a răspuns uneia dintre întrebările doamnei Costa cu privire la de ce anumite state nu au uh, adoptat pe deplin uh, această legislație europeană. Aș vrea să fac trimitere la câteva dintre punctele făcute. Ă, se deveria quando houver uma Așadar, dacă vom avea o inițiativă a Comisiei Europene și a Parlamentului pentru a introduce un sistem de cote, astfel încât să existe o reprezentare echilibrată a celor două sexe în aceste companii și la bursă. Deci dacă într-adevăr am avea această facilitate, dacă într-adevăr avem această facilitate, atunci ar trebui ca aceasta să se aplice și societăților cooperative europene. După cum am spus și azi dimineață, în continuare la nivelul cooperativelor, femeile, femeilor le sunt puse obstacole femeile nu participă în funcții de conducere. Și tocmai asta dorim noi să schimbăm uh, aici. Vrem să existe o reprezentare echilibrată a celor două sexe în toate sectoarele, la toate nivelurile, fie că discutăm despre politică, fie că discutăm despre mediul de afaceri. Și cred că e de bun simț ca acest principiu să fie aplicat ca atare și în cazul societăților cooperative. În ceea ce privește spusele doamnei Costa. Domnia sa a spus că cooperativele nu resimt criza atât de tare și că acesta ar fi un lucru pozitiv. Mi-aș dori ca lucrurile să stea într-adevăr așa. Se pare că situația e valabilă doar pentru Italia. Ne bucură faptul că Italia nu înregistrează astfel de probleme. Iată că putem să învățăm de la Italia. Permiteți-mi însă să revin la valorile despre care vorbeam, valori care stau la baza cooperativelor. Uh, Acelea sunt extrem de importante și joacă un rol foarte important nu doar în cooperative, ci și în societate, mai ales când discutăm despre combaterea crizei economice și financiare. Această criză se înrăutățește pe zi ce trece. Și iată că, din cauza ei, activitatea economică încetinește în anumite state membre. Cred că principiile și valorile cooperativelor vor deveni din ce în ce mai importante în lupta împotriva crizei. Mulțumesc tuturor pentru reacția la acest raport. Am luat notă de tot ceea ce ați exprimat și aștept cu nerăbdare să adoptăm versiunea îmbunătățită a acestui aviz, pe care mai apoi să o trimitem Comisiei Competente în Fond, Comisia de Ocupare. Vă mulțumesc! Vă mulțumesc, doamna Estrela, pentru prezentarea făcută. Doresc să mulțumesc și eu tuturor celor care au participat la această dezbatere. Termenul de depunere a amendamentelor, 18 octombrie, la ora prânzului. Comisia noastră va vota pe 21-22 noiembrie acest aviz vom ajunge în plenară. Uh, nu, mai întâi rectifică președintele, pe 23 noiembrie va avea loc votul în comisia competentă în fond și apoi vom merge la plenară. Trecem mai departe acum la punctul 9 de pe ordinea de zi. E vorba despre situația femeilor în perioade de război. Doresc să dau cuvântul doamnei raportoare Nicolai. Mulțumesc, domnule președinte. Este ultimul raport uh, de pe ordinea de zi, dar nu este cel mai puțin important. În primul rând, aș dori să le mulțumesc uh, tuturor colegilor pentru amendamentele scrise pe care le-am primit. Avem 111 amendamente, ceea ce arată că raportul prezintă un interes major pentru colegii mei. Cred că toate amendamentele contribuie și adaugă valoare acestui raport. Majoritatea acestor amendamente se concentrează doar pe câteva articole mai ales în considerentul uh, C, care se referă la violența sexuală ca o tactică de război. Există și alte amendamente care se referă la considerentul 1 cu privire la implementarea planurilor naționale de acțiune. Alineatul 3, de asemenea, are multe amendamente. Acesta se referă la promovarea activă a femeilor în operațiunile militare și civile. Și avem foarte multe amendamente la alineatul 5 cu privire la pedepsirea violenței sexuale împotriva femeilor ca tactică de război. Cred că putem să Colaborăm pentru a formula câteva amendamente de compromis folosind sugestia pe care ați inclus-o în amendamentul principal. Can uh, have uh, uh, a real added value to... Și putem să avem o reală valoare adăugată a acestui raport dacă se formulează aceste amendamente. Aș vrea să evidențiez câteva aspecte. Chiar dacă acestea nu sunt controversate, vreau să subliniez că violurile în masă sunt deja recunoscute în Convenția de la Geneva și în rezoluția 1820 a Națiunilor Unite. Este o rezoluție recentă din 2008. Principala problemă cu care ne confruntăm în acest sens este situația impunității. Avem doar două propoziții pe această temă. Una care se referă la Curtea Penală Internațională pentru fosta Iugoslavie și o sentință în cazul uh, din Ruanda din 90. În uh, conflict, în situația de conflict din lume actuală, există foarte multe cazuri neraportate și nepedepsite. Aceasta este principala problemă. Situația impunității este foarte gravă și de aceea fac un apel ferm la decidenți pentru a le permite femeilor să uh, participe la negocieri în procesul de pace pentru a crea posibilitatea de a se ajunge în justiție pentru că, din păcate, actul în justiție este întârziat uh, sau chiar dacă nu este făcut, accesul la justiție este negat. Și acesta, aceasta este situația impunității în cazuri de război și mai ales în cazuri de violență sexuală pe timp de război. Dacă este posibil și voi verifica cu colegii mei raportorii din umbră, planific uh, să organizăm o întâlnire pentru a lucra împreună la amendamentele de compromis, pentru că voi putea să folosesc uh, foarte multe sugestii valoroase făcute de amendamente. Mulțumesc! Mulțumesc uh, foarte mult pentru această intervenție. Acum uh, dau cuvântul colegilor dacă doresc să intervină. Doamna Garcia Perez, în primul rând. Mulțumesc, uh, domnule președinte. Pentru început, aș dori să mă refer la ceea ce spunea doamna Nicolai. Cred că numărul de amendamente are legătură cu importanța pe care comisia noastră trebuie să o acorde acestui dosar și uh, nu are deloc uh, legătură cu punerea sub semnul întrebării a calității raportului. Din potrivă, raportul este foarte bun și conține toate aspectele pe care trebuie să le conțină. Și uh, cred că um, în contextul uh, acesta, al numărului de amendamente, va trebui să analizăm uh, situația și să ajungem la niște amendamente de compromis, astfel încât textul să fie ușor de citit, uh, să nu conțină contradicții și să fie satisfăcător pentru toată lumea. Eu sunt la dispoziția doamnei raportor și sunt dispusă să colaborez la redactarea acestor compromisuri. Trebuie să vă spun că împărtășesc uh, majoritatea observațiilor dumneaei uh, pe care le regăsim de altfel și în raport. Există unele amendamente care propun ștergerea anumitor alineate, dar asta nu cred că va îmbunătăți conținutul textului și mi se pare că ar fi mai util să vorbim despre serviciile care s-ar putea ocupa de sănătatea femeilor, inclusiv sănătatea uh, sexuală. Cred că nu trebuie să uităm nici de faptul că femeile uh, reprezintă o categorie vulnerabilă în conflictele armate și adesea asupra lor se răsfrâng uh, majoritatea dificultăților și de aceea toate serviciile care le pot fi puse la dispoziție sunt absolut necesare și de aceea, în acest spirit, ă, toate amendamentele care merg în acest sens mi se par pozitive. Apoi, ar trebui să facem referință și la rolul femeilor în misiunile de pace, de menținerea păcii, nu doar ă, în operațiunile militare, de exemplu, ă, femei care sunt trimise în armată sau femei care fac parte din misiuni ale ONG-urilor care joacă un rol social și cred că, fără îndoială, trebuie să subliniem și rolul acestor femei. Apoi, trebuie să insistăm asupra faptului că trebuie să ținem seama de diferitele proceduri de soluționare a conflictelor. Și și acestea trebuie să implice femeile. Prea des auzim că dacă aceste femei uh, ar trebui să gestioneze conflictele, conflictele ar dispărea și ar exista mai puține războaie. Și cred că ar trebui să insistăm asupra acestui rol al femeilor, în sensul că trebuie să încurajăm participarea lor în soluționarea conflictelor. În fine, aș vrea să vă spun că săptămâna trecută am primit uh, o veste importantă, pozitivă pentru comisia noastră și pentru toate femeile. Știți că premiul Nobel pentru pace a fost acordat uh, unui număr de trei femei care au jucat un rol esențial în uh, contextul lor. Și poate că ar trebui să vorbim eventual despre un amendament oral, să adăugăm un paragraf în care să arătăm că ne bucurăm de această informație poziție și să sperăm că într-o zi aceasta nu va mai reprezenta doar o știre senzațională, ci un lucru obișnuit. Vă mulțumesc foarte mult pentru această intervenție. Acum uh, îi dau cuvântul doamnei Papadopoulos. Mulțumesc, domnule președinte. Doresc să o felicit pe doamna Nicolae pentru că, iată, a redactat un raport foarte, foarte bun. Am depus și eu câteva amendamente pentru a arăta că femeile au nevoie de sprijin psihologic în momentul în care uh, sunt victime ale violenței sexuale. În acest uh, raport sunt incriminate acele acte care fac din femei victime de război și care fac ca femeile să fie incluse niște tactici de război. E o problemă foarte mare. E o, e o problemă mare atât violența cât și privarea de libertate. Știm foarte bine că în caz de război, multe femei ajung victime ale violenței sexuale, victime ale violului și așa mai departe, victime ale furtului. Am trecut prin așa ceva și în țara mea. În momentul în care apare pacea, evident trebuie să existe o urmărire penală a făptașilor. Aceștia trebuie să ajungă în instanță și să răspundă pentru faptele lor. Nu putem să acceptăm impunitatea. Raportoarea spune explicit că există un grup de lucru atipic Uh, reprezentat de femei. Dar acest grup are nevoie de resurse umane și financiare pentru a-și putea întreprinde ca atare activitățile. Și cred că acesta este mesajul care trebuie transmis de comisia noastră. Mulțumesc! Mulțumesc foarte mult pentru această intervenție. Doamna Costa, vă rog. Mulțumesc, domnule președinte, și eu aș vrea să-i mulțumesc doamnei raportor pentru că acest raport este foarte interesant și complet. Aș dori uh, totuși să subliniez câteva sugestii pe care le-am făcut și care se referă la trei elemente principale. În primul rând este vorba despre uh, exploatarea ființelor umane și cred că aceasta trebuie să fie considerată o crimă de război și a perioadei uh, postbelice. Uh, Există situații de violență sexuală, de violuri, dar există și această realitate a traficului uh, și a exploatării ființelor umane care afectează în principal femeile și uh, copiii. În acest raport uh, există o frază care poate ar putea fi ușor nuanțată. Se vorbește despre faptul că ar trebui să proclamăm eroine de război. Această formulă mi se pare că dă loc unor ambiguități, pentru că este vorba de mai degrabă de eroine în menținerea păcii și nu neapărat eroine de război. Și poate că ar trebui să nuanțăm un pic această formulare care acum poate este un pic ambiguă. După aceea trebuie să recunoaștem, evident, activitatea femeilor soldați, dar și activitatea femeilor care lucrează în ONG-uri și care sunt implicate în menținerea păcii. Cred că nu trebuie să punem pe același picior de egalitate angajamentul militar și angajamentul civil. Se vorbește despre uh, rolul femeilor, iar uh, adesea ele joacă un rol de mediatoare și li se încredințează mai mult rolul de menținere a păcii. Și acum revin la ceea ce spunea doamna Garcia Perez. Cred că um, ar trebui să vă invit, domnule președinte, să vă gândiți uh, uh, care ar fi soluția cea mai bună cred că comisia noastră ar trebui să sublinieze foarte clar faptul că ne bucurăm că s-a acordat uh, premiul Nobel uh, la, pentru două femei din Africa și una din Yemen. Eu am participat foarte mult la această campanie internațională care are ca scop uh, acordarea Premiului Nobel pentru, fa- pentru pace acestor femei din Africa. Este un proiect încununat de succes. Când uh, delegația Uniunii Europene a mers la New York, la sesiunea Comisiei pentru Drepturile Femeilor, i-am cerut explicit doamnei uh, Reding uh, să transmită mesajul de susținere al Uniunii Europene pentru această campanie și din păcate nu am primit niciun răspuns. Mi imaginez că unele personalități au intervenit cu titlu individual, dar cred că ar trebui să insistăm mai mult asupra acestui fapt și anume că este o victorie a Uniunii Europene. Mulțumesc foarte mult! mult. Vă rog, Doamna Nedelceva, mulțumesc și eu aș vrea să-i mulțumesc doamnei Nicolai uh, pentru activitatea sa aprofundată pe această chestiune atât de delicată. Eu am parcurs, parcurs cele 111 de amendamente. În principiu, grupul PPE nu are o problemă cu majoritatea acestor amendamente, doar că, așa cum au spus și colegii mei, într-un spirit de lizibilitate, ar fi uh, să elaborăm uh, cât mai multe amendamente de compromis ca să acoperim uh, majoritatea amendamentelor. Cred că unele amendamente se repetă și ar trebui să avem o exprimare concisă. Pentru noi este important să reluăm elementele principale în compromis. Există șase elemente. Lupta împotriva impunității. În primul rând ar fi bine să preluăm um, amendamentul 75 al doamnei Papadopoulou care spune că trebuie să se pună accentul pe urmăririle judiciare uh, astfel încât să se pedepsească actele de violență sexuală. Apoi uh, consecințele fizice și psihice asupra victimelor. Și acesta se regăsește în amendamentul 7 și acesta poate fi regăsit într-un compromis. Apoi, uh, cazurile de violență sexuală sau exploatare sexuală de către membrii organizațiilor internaționale. Și în acest sens, vă invit să reluați articolele 58 și 70. Uh, Al patrulea punct se referă la accesul la sănătate, educație și compensarea victimelor. Toate acestea trebuie să se regăsească în compromisuri. Al cincilea aspect uh, este că sunt pentru crearea unui post de reprezentant special al Uniunii Europene pentru femei, pace și securitate în cadrul Serviciului European de Acțiune Externă și sunt împotriva amendamentului 95. Și în fine, aș vrea să reluăm într-un compromis amendamentele colegilor Zaborska și Jimenez Beseril cu privire la cazurile femeilor kamikaze și teroriste. Uh, aceasta este o perspectivă un pic diferită de restul raportului, pentru că aici nu mai este vorba despre victime de război, ci despre actrițe ale războiului. Dar cred că nu putem să ignorăm această problemă. Amendamentele 28, 31 și 73. Iată cele câteva observații pe care vreau să le fac. Oricum, încă o dată felicitări raportoarei care a făcut o treabă excelentă. Eh, Mulțumesc eh, foarte mult. Acum îi dau cuvântul doamnei Nicolai. Uh, first of all, I want to thank to my colleague. I'm fully uh, în primul rând, uh, vreau să vă mulțumesc pentru observații. Prima mea colegă care a luat cuvântul, sunt de acord cu multe dintre observațiile dumneavoastră. Sunt uh, dispusă să discut despre asistența psihologică, o chestiune foarte importantă în acest domeniu. Putem discuta și problema femeilor kamikaze, o altă fațetă a războiului. Și uh, s-au făcut multe recomandări valoroase. Eu pot accepta multe amendamente și uh, vă rog să lucrați împreună cu mine pentru a ajunge la un compromis bun. În legătură cu uh, traficul uh, de carne vie, cu femei și copii, aceasta reprezintă o problemă, dar nu numai în situațiile de conflict, de război. Este o problemă generală, globală, și uh, chiar atunci când nu suntem în situație de conflict apar astfel de probleme. Ați vorbit despre uh, posibilitatea menționării în raport uh, a acordării uh, uh premiului Nobel. Uh, eu cunosc exemplu pe președinta Liberiei. Uh, Uh, care reprezintă un exemplu, o emblemă pentru uh, lupta pentru pace pe care o duc femeile. Pentru că Liberia a văzut uh, războiul civil și faptul, faptul că Ellen a fost aleasă ca președinte al Liberiei a pus capăt acestui război sper să putem găsi o soluție pentru a folosi această ocazie oferită de premiul Nobel um, ca încurajare a bunelor practici în um, combaterea așa numitelor probleme, între ghilimele, uh, ale uh, femeilor în lume. Săptămâna viitoare voi verifica uh, dacă este posibil să mă întâlnesc cu dumneavoastră pentru a ajunge la amendamente de compromis. Mulțumesc! Mulțumesc, doamnă Nicolai! Vă mulțumesc că ați, uh, v-ați asumat răspunderea pentru acest raport. Sunteți foarte dedicată și dumneavoastră și toate celelalte persoane care au depus amendamente. Vă mulțumesc foarte mult pentru acest lucru. Cunoașteți uh, calendarul. Vă amintesc că vom vota pe 21-22 noiembrie și uh, vom discuta subiectul la plenara din ianuarie, 12 ianuarie. Punctul 10, diverse, nu există, așa încât trecem la punctul 11, reuniunile următoare. Am mai spus-o de 10 ori, dar nu-i nimic, repet. Următoarea reuniune va avea loc pe 21 noiembrie și pe 22 noiembrie. Ultimul punct, punctul 12. După cum știți, probabil în această după-amiază va avea loc o audiere publică, având tema femeile și schimbările climatice. Dacă nu știați, schimbările climatice eh, ne vor afecta pe toți. Influența acestor schimbări eh, climatice nu este repartizată însă și nu va fi repartizată în mod egal cei din emisfera sudică vor fi afectați mai mult și în special femeile din emisfera sudică. E foarte important așadar să discutăm aceste chestiuni în această după-amiază. Sper că veți veni mulți la această audiere. Suspendăm ședința până la ora 13, 15.